So, hello. Today I have to run to get my internet. Astăzi uh, trebuie să alerg, să am conexiunea la, la internet. Uh, conexiunea nu funcționează la mine, dar iată că am reușit totuși să mă conectez. Dați-mi voie să-i dau cuvântul uh, domnului Joachim Cus. Doamna Buscheț terminase și acum dăm cuvântul raportorului pentru descărcarea de, gestiun, de gestiune pe 2019, Joachim Cus. Văd că este conectat, așa că îi dăm cuvântul. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc și uh, curții uh, de conturi, domnului Gregor, pentru raport, pentru acest raport de performanță. Am uh, analizat cu mare atenție slide-urile și uh, permiteți-mi să adresez câteva întrebări. Dar mai întâi de toate, o remarcă legată de acest raport uh, în sine. Mă bucur tare mult că avem acest raport acum, care ne oferă o nouă perspectivă vis-a-vis -vis de raportul general al Curții de Conturi. Primim acum mai multe informații cu privire la fundal, cu privire la problemele apărute prin urmare, acum nu mai trebuie să ne limităm la rata de eroare, ci, din potrivă, putem să observăm care este miezul problemei, de fapt. Iată de ce e atât de benefic acest raport și vreau să mulțumesc pentru el curții de conturi care, iată, a depus eforturi pentru a-l redacta. Și acum la întrebările concrete. Bineînțeles, deocamdată nu prea înțeleg uh, tot uh, ce se ascunde în spatele uh, uh, chestiunilor în roșu sau în verde care sunt subliniate în acest raport. Încep însă cu Orizont 2020. Acolo, la pilonul 3, există niște provocări sociale și sunt multe, multe uh, chestiuni în roșu. Uh, Vreau să vă întreb care este problema aici, problema de, de fond. Trec la fondul de dezvoltare rurală și fondul de coeziune, capitolul 3. Iată, din nou, o serie de chestiuni în roșu. Vreau să mă refer la al doilea domeniu. Este vorba acolo de obiectivele specifice uh, sprijinirea uh, tranziției spre o economie uh, săracă în carbon. Aici totul este roșu. Dacă mă gândesc la pactul verde, <laughs> mă încep să mă întreb cum ar, va putea uh, funcționa acesta, cum se va putea transforma în realitate dacă aici, în 2019, avem atâtea lucruri în roșu. Când se vor transforma ele în verde? Trec la capitolul 5 la AMIF, Fondul pentru Migrație. Din nou, uh, obiectivul specific 3, uh, returnările și uh, migrația ilegală. Vă întreb de ce, din nou, aici avem atât de mult roșu. Acum, următoarea întrebare se referă la politica agricolă comună, capitolul de dinainte. Și aici avem un obiectiv general 2. Uh, este vorba de resursele naturale. Vedem că agricultura, la agricultură stăm mai bine, dar și aici, la acțiunile pentru mediul înconjurător, avem 5 puncte negative și mă întreb cum am putut ajunge la acest rezultat. Eu mă întreb următorul lucru. Raportorul acesta, raportul acesta de performanță este cel care stă până la urmă uh, Uh, la baza avizului negativ care vine din uh, partea curții de conturi, conturi. Deci rezultatele acestea sunt incluse în raportul anual sau nu? Atât. Mulțumesc, vă mulțumim domnule Cus. Îi dau imediat cuvântul domnului Gregor și doamnei Buscheț. Uh, thank you very much uh, for your question. Vă mulțumesc tare mult pentru întrebări, domnule Cus. Vreau să vă mulțumesc pentru aprecierea generală pe care ați exprimat-o vis-a-vis de acest raport. Sper că ne va ajuta la crearea unei culturi a performanței pe termen lung. În ceea ce privește indicatorii în sine, mă bucur că avem o nouă metodologie de evaluare a acestora. Știm cum să diferențiem indicatorii de performanță în indicatori de ieșire și de intrare. Vedem că la cei uh, de ieșire, uh, până la urmă, uh, importanța este sporită. Deci la acești output indicators. Mai trebuie să creăm o, o metodologie pentru a, crea, pentru a vedea în ce măsură indicatorii merg pe uh, traiectoria potrivită. Metodologia nu era ușor de uh, conceput. Mai întâi de toate vreau să vedem dacă există sau nu ținte cât se poate de concrete. Dacă aceste ținte sunt concrete, atunci uh, calcularea indicatorilor va, ar fi ușoară, dar dacă ambițiile sau obiectivele nu sunt statutate concret, uh, bineînțeles, uh, cuantificarea acestor indicatori devine mai complicată. Iată de ce avem o serie de lucruri în gri pe care nu le-am putut evalua din pricina faptului că fundalul nu ne permitea pentru moment. După aceea există diferența între uh, pătratele uh, verzi și pătratele cu linii verzi. Pentru cele cu linii nu aveam până la urmă informații uh, concrete care să ne permită să vedem dacă indicatorii își, își urmează traiectoria potrivită sau nu. În ceea ce privește indicatorii specifici, permiteți-mi uh, să revin uh, asupra subiectului, uh, poate în bilateral, dar pe ansamblu, și asta s-a spus deja, există probleme legate de măsurile care vizează mediul înconjurător. Noi am ajuns la concluzia că uh, măsurile din cadrul PAC au un impact uh, redus asupra mediului înconjurător. După aceea mai există și alte capitole în care vedem uh, clar că emisiile de dioxid de carbon nu scad, dar în ceea ce privește indicatorii specifici, aș prefera să discutăm în bilateral. Mulțumesc! That would be very... Ar fi uh, minunat, pentru că dacă n-am optat pentru asta, pentru uh, opțiunea aceasta, n-am avea timp. Urmează domnul Piper din numele uh, PPE și doamna Titova din, în numele socialiștilor și uh, democraților. Pencov, am cer scuze. Aveți cu toții două minute la dispoziție. Marcus, ne auzi? Ești conectat? Da? Funcționează? Domnule Gregor, ați vorbit 10 minute 30 doar despre metodologie și am cronometrat. Mai apoi ați dedicat doar câteva minute raportului de performanță. Și uh, prezentarea acestui raport nu a fost uh, extraordinară. Nici din punct de vedere contabil nu este extraordinară situația. Mai avem milioane întregi care nu sunt uh, alocate. Dintre instrumentele financiare, doar 17% din fonduri au ajuns la beneficiarii finali. Uh, după ce ați spus că la coeziune, în proporție de două treimi, obiectivele nu au fost atinse și după aceea la Regulatory Scrutiny uh, Board uh, putem să, uh, de la acest consiliu putem afla că 40% dintre calculele comisiei nu sunt corecte. Imaginea nu este îmbucurătoare. Prin urmare pot trage două Uh, concluzii. Și anume, fiabilitatea trebuie să fie uh, verificată și pe viitor uh, după uh, medii, uh, după metodologi, metodologiile vei, vechi. Și în al doilea rând mă întreb dacă toată aceasta, această, această ideologie de alocare a fondurilor N+, etc., uh, etc., n-ar trebui să fie uh, schimbată, reformată, pentru că în momentul de față nu funcționează. Mulțumim. Mulțumim, domnule Piper. Îi dau cuvântul imediat doamnei uh, Pencova și îi dau cuvântul și domnului Șastel, pentru ca mai apoi uh, să aflăm răspunsurile domnului Gregor. Vă mulțumesc, doamnă președinte, domnule Gregor, vă mulțumesc pentru prezentarea tuturor acestor informații. Să pune accent pe rezultatele și pe ieșirea uh, fondurilor europene este un lucru foarte important uh, pentru comisia noastră. După aceea avem uh, și uh, raportul anual de gestiune și performanță din, uh, din partea comisiei. Ei bine, pe baza acestor raporturi avem până la urmă pe baza acestor rapoarte reușim totuși să avem o imagine de ansamblu cu privire la anul 2019. Vreau să vă întreb cum anume a procedat Curtea de Conturi la evaluarea performanței politicii de coeziune în 2019. Vreau în al doilea rând să vă întreb în ce măsură serviciile uh, Comisiei Europene sunt împovărate cu uh, gestionarea Uh, diferitelor uh, întrebări care provin din partea statelor membre care execută fondurile. Și după aceea vreau să vă întreb în, uh, în ce măsură pe viitor genul acesta de exercițiu a analizei de performanță se va continua. Vă mulțumim. Urmează domnul Șastel. Doamna președinte, Vre- la rândul meu vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru această prezentare și în special pentru eforturile depuse. Raportul, bineînțeles, este unul important pentru că ne permite să analizăm uh, pertinența și în special performanța politicilor demarate la nivelul Uniunii Europene. Aceasta a fost o prioritate pentru grupul uh, pe care îl reprezint și iată, reușim uh, să avem uh, conturi uh, fiabile, bine, uh, dar um, acestea, oricât ar fi ele de importante, nu sunt mai importante decât rezultatele care pot fi obținute uh, prin implementarea fondurilor. Și vedem uh, din acest raport că mai sunt multe de făcut în ceea ce privește obținerea rezultatelor, în special când vine vorba de politica de coeziune și politica agricolă. Și aici am uh, și eu câteva întrebări de adresat. Cum anume încearcă Comisia Europeană să îmbunătățească fiabilitatea datelor? Vedem că datele în uh, Comisiei nu sunt în, întru totul fiabile. Comisia ne spune că deocamdată nu poate garanta fiabilitatea datelor. Prin urmare, întreb cum anume se va asigura pe viitor că schimbul de informații uh, va fi mai fiabil cu statele membre cum anume se va uh, calcula într-o manieră concretă evoluția și performanța performanța anuală în cazul unor programe multianuale. Mă gândesc aici la politica de coeziune sau la Orizont 2020. Cum anume se gândește Comisia Europeană să pună în aplicare recomandările care i-au uh, parvenit? Uh, de ce n-au fost ele deja puse în aplicare și care va fi follow-up-ul pentru toate aceste recomandări. Și, în final, Aș vrea să vedem cum anume pactul acesta verde ar putea fi mai bine pus în aplicare, cum putem să scădem emisii, emisiile de dioxid de carbon, cum putem proteja mediul înconjurător, atâta timp cât vedem în momentul de față că tendințele în uh, domeniul acesta nu sunt neapărat pozitive. Mă gândesc la uh, energie, la consumul de energie, la emisii de asemenea. Din 2015 încoace, emisiile de dioxid cresc uh, în domeniul agricol, în ciuda tuturor măsurilor luate. Deci, cum vom uh, pune în aplicare Pactul Verde pe viitor? Mulțumesc, Olivier. Îi dau acum cuvântul domnului Ian Gregor. Thank you very much. Mulțumesc pentru întrebări. Aș dori să încep prin a-mi cere scuze domnului Piper pentru faptul că m-am concentrat prea mult pe metodologie. Cred că era important acest lucru, având în vedere că este primul raport de acest fel Am încercat să vedem în ce măsură uh, per, mm, indicatorii de performanță sunt disponibili în rapoartele de performanță și am comparat uh, cu rezultatele auditurilor noastre speciale de performanță. Avem 35 astfel de rapoarte pe an, în medie, dar e greu să agregăm rezultatele. În acest raport am încercat să agregăm rezultatele și pe baza agregării datelor ne-am format un propriul punct de vedere în legătură cu performanța programelor. Și am făcut evaluări uh, ale uh, organului de control pentru a îmbunătăți evaluările în diferite domenii și pentru a contribui la ameliorarea performanței. În legătură cu uh, Uh, viitorul finanțării programelor, am spus la sfârșitul discursului meu introductiv că eu cred că finanțarea europeană de următoarea generație trebuie să facă obiectul aceluiași nivel de control când vine vorba de legalitate și uh, respectarea reglementărilor, dar și în legătură cu performanța. La întrebările doamnei Pencova pot să spun că performanța în domeniul coeziunii, bineînțeles, face parte din gestionarea partajată, așa cum a indicat Comisia, compararea performanței cu statele membre este mai dificilă decât în mm, management în gestionare directă și aș sublinia recomandarea numărul 2 și anume că trebuie să îmbunătățească uh, calitatea datelor de performanță și cred că am dat exemple în acest sens și anume verificarea calității datelor și autoritățile de audit din statele membre au și ele uh, Um, o parte din uh, această responsabilitate și să facă schimb de bune practici cu Comisia și Comisia, bineînțeles, trebuie să-și îmbunătățească instrucțiunile pentru pregătirea declarațiilor de program dar în domeniul coeziune cel mai important element uh, sunt întârzierile în punerea în aplicare sau termenele um, și faptul că majoritatea programelor sunt puse în aplicare sub 40%, uh, se creează riscuri legate cu viteza cheltuierii banilor la sfârșitul um, perioadei uh, de um, programare bugetară. Apoi, absența unei rezerve de performanță. Cred că pentru a avea un sistem bun um, trebuie să ne concentrăm uh, pe performanță în momentul în care sunt făcute politicile și când sunt puse în aplicare. Dar dacă um, acționăm la timp, putem să ajustăm programele și Comisia cred că are un rol pentru a supra, uh, supraveghea uh, punerea în aplicare a programelor la nivel național. La întrebările domnului Chastel pot să spun că s-au pus două întrebări Comisiei Europene și la ultima întrebare pot să aduc și o parte din răspuns și anume cum poate fi integrat mai bine uh, planul ecologic. Curtea um, s-a concentrat uh, în 2016 pe acest aspect și anume folosirea 20% din fonduri pentru obiective de ecologie. Unele recomandări nu au fost acceptate și altele nu au fost puse în aplicare. Uh, avem și um, informații, o evaluare mai nouă în legătură cu obiectivele de climă și considerăm că s-a supraestimat contribuția pacului la uh, climă și uh, întârzieri în programele de cercetare. Deci, cred că va fi greu să atingem obiectivul de 25% din buget pentru climă și uh, în planul nostru de lucru am prevăzut uh, să avem rapoarte speciale care se concentreze tocmai pe obiectivele uh, de mediu și climă. Mulțumesc! Um, Vă mulțumesc! Vă propun uh, să îl rugăm pe reprezentantul Comisiei să răspundă la întrebările care i-au fost adresate la final. Mai văd doi Uh, vorbitori pe lista noastră, două minute pentru fiecare, doamna Traubalter și uh, doamna uh, Dlabaiova. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc mai ales lui Ian Gregor pentru acest prim raport de performanță. Mă bucur că există generații întregi de deputați au cerut astfel de rapoarte, deci cred că putem să vă felicităm pentru acest prim raport și pentru prezentare. Mulțumesc foarte mult! Mulți colegi au uh, menționat deja cât de important este să avem uh, date în care să putem avea încredere și acesta pare să fie cel mai important criteriu pentru a uh, avea astfel de rapoarte de performanță. Chiar dacă pare un element minor, dacă nu există date um, suficient de bune, date de calitate, și se pare că Comisia a schimbat criteriile într-un an, ceea ce nu e ușor, și ajustarea a depășit 50% uh, din valoarea inițială. Deci, datele uh, credibile primite din statele membre și nu cred că Curtea de Conturi se, se ocupă de strângerea și standardizarea datelor din statele membre, ci Comisia. Așa că adres, întrebarea mea este adresată Comisiei. Aș avea trei întrebări, de fapt. Mai întâi, um, calitatea datelor și informațiilor primite de la statele membre, chiar dacă deja Curtea de Conturi de ani de zile subliniază acest lucru, dar se pare că încă datele nu sunt suficient de bune aici. Principala um, provocare la adresa Comisiei este să vadă cum unele dintre aceste date pot fi îmbunătățite, oferind mai mult sprijin tehnic sau e vorba de um, o misinformare deliberată din partea statelor membre Aceasta pare să fie o, o consecință dacă există prea multă raportare pozitivă. O a doua întrebare. Bineînțeles, ne bucurăm de faptul că uh, nu sau mai evaluează mai ales eficiența programelor și politicilor, ci mai repede eficacitatea. Deci se fac evaluări bazate pe rezultate. Dar, așa cum s-a întâmplat de multe ori în ultimii ani, am face apel la adresa Comisiei și a Curții de Conturi să dedice o parte din eforturi celor trei E, ecologie, egalitate și efecte. Puteți comenta și în legătură cu acest aspect. Mulțumesc! Ula, ich würde jetzt... Mulțumesc, Viola. Urmează Martina, dacă e conectată. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc domnului Gregor pentru prezentare. Dragi colegi, mă bucur că pentru prima dată avem un astfel de raport uh, complet de performanță pentru întregul buget european, în care uh, se analizează performanța la nivel agregat. Am cerut asta de când am fost uh, raportor pentru descărcarea de gestiune în 2014. E foarte bine uh, că s-a făcut o evaluare acestui eșantion de programe și sper că această nouă metodologie de evaluare a indicatorilor și de vizualizare a performanței va fi utilizată în fiecare an. Și am două întrebări pentru domnul Gregor. Mai întâi, cât de îngrijorați trebuie să fim în legătură cu performanța bugetului european și ce se poate face în următorul CFM pentru a îmbunătăți performanța? Mai multă simplificare, sau reducerea fenomenului de tip gold plating sau ambele și care pot fi evoluțiile viitoare um, pentru îmbunătățirea performanței, ce se poate îmbunătăți în raportarea ca uh, exercițiu anual. Care este viitorul acestui tip de raport? Mulțumesc! So, thank you so much. This... Mulțumesc! Este o întrebare interesantă. Dau mai întâi cuvântul lui Ian Gregor din nou. Mulțumesc pentru întrebări și pentru cuvintele de apreciere la adresa raportului uh, de performanță. În legătură cu ecologia și etica, pot să vă spun că în programul nostru anual de lucru vom încerca să ne concentrăm mult pe indicatorii de mediu, avem un nou uh, audit în legătură cu conflicte de interese în programul de lucru pentru 2021. Deci, vom uh, ține cont de aceste elemente în viitor, de ecologie, dar și de egalitate. Ar fi foarte bine dacă Comisia ar putea extinde um, rapoartele de performanță la nivel înalt la cele trei euri. Apoi, pentru a răspunde Martinei la Baiova, mă bucur că pentru prima dată Curtea a putut să reacționeze apelului Parlamentului European și al Consiliului, introducând uh, o evaluare a performanței agregate a bugetului european. Acest raport este primul dintr-o serie, sper, de astfel de rapoarte. Acum pregătim raportul pentru 2020. François Roger Cazala, un coleg francez, se va ocupa de performanță și împreună cu mine cred că va putea să ia în considerare feedback-ul dumneavoastră și cred că acest raport va fi un instrument util în proces. Putem evalua un eșantion de programe în fiecare an și în rotație îmi putea evalua programele. Sperăm că recomandările noastre adresate comisiei în raport uh, vor fi uh, puse în aplicare și, bineînțeles, uh, pentru asta, extrem de importantă este calitatea datelor de performanță. Sunt de acord cu Comisia că nu e ușor uh, să se strângă date fiabile în cooperare cu statele membre în cadrul uh, gestionării partajate. Mie mi se pare întotdeauna important să ne putem baza pe datele cele mai bune la momentul potrivit pentru a ne um, realiza mai bine politicile, a ne concepe mai bine politicile în viitor, pentru a ne ajusta politicile și pentru a ne asigura că punerea în aplicare a programelor um, este sustenabilă la nivelul statelor membre. Mulțumesc! Mulțumesc și acum nu știu dacă pot să urez bun venit lui Gertian Kopman și aș dori să-i dau cuvântul pentru a răspunde la întrebările lui Olivier Chastel și ale celorlalți colegi. Intervenție fără microfon. I think there is a technical problem. Cred că avem o mică problemă tehnică. Bun venit! Am avut aceeași uh, problemă, spune doamna președintă. Sper că ne auziți și că veți reuși să și luați cuvântul. Is there a possibility to connect with the general director? Doamnă președinte, oare îl putem avea în direct și pe domnul director general? Serviciul tehnic încearcă să soluționeze problema. After the general director, we will... După domnul director general, vom lua o scurtă pauză, întrucât există anumiți colegi, membrii ai uh, Comisiei Bugetare care trebuie să participe la această ședință pentru a vota, deci vom avea o scurtă pauză de 5 minute înainte ca secretarul general al Parlamentului să ni se alăture. Poate că domnul Kuz ar putea lua cuvântul între timp, înaintea domnului Copman, dacă doriți. Um, Vă mulțumesc, doamnă președinte. Cu plăcere aș putea să mai spun câteva cuvinte. Voi fi însă foarte subțin pentru că majoritatea lucrurilor pot fi clarificate în bilateral și iată, mulțumesc curții de conturi că dă dovadă de disponibilitate pentru purtarea unor discuții în bilateral. Pe ansamblu, nu pot decât să mulțumesc pentru acest nou tip de raport. Vom vedea ce se va întâmpla cu el și cum anume îl vom putea uh, folosi pe viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Cus, domnule raportor. Întreb încă o, dacă, uh, încă o dată dacă domnul uh, director general este disponibil sau dacă putem încheia acest punct de pe ordinea de zi. Domnule Copman, puteți apăsa butonul speak. Uh, Mr. Copman, we cannot... Din păcate, domnule Copman, nu vă, au, nu vă um, auzim. De văzut vă vedem, însă nu vă și auzim. Vă rugăm să încercați să vă activați microfonul care se află în stânga sus. Can you hear me, Mr. Kopman? Domnule Kopman, mă auziți? Noi nu reușim să vă auzim. Eventual, încercați să deconectați casca, în cazul în care aceasta e cea care nu funcționează. Deconectați-vă căștile, vă rugăm. Dear Chair, can you hear me? Domnule președinte, doamnă președinte, oare mă auziți? Mă auziți? Da. Aveți cuvântul. Regret, dragă Monica, doamnelor și domnilor, pentru această întârziere și probleme tehnice. Vreau uh, să mulțumesc cu tărie colegului Ian Gregor și Curții de Conturi pentru acest prim raport și membrilor pentru întrebările pertinente pe care le-au adresat. Vreau să spun în ceea ce privește întrebările adresate, a fost pentru noi un exercițiu de învățare pentru comisie. A fost uh, un exercițiu însă important și cred că recomandările pe care le-a furnizat uh, curtea sunt în pas important înainte. În ceea ce privește lecțiile deprinse, învățarea, am învățat să fim mai modești uh, în privința obiectivelor, mai realiști. Uh, Orizont este un exemplu bun, a stabili obiective țintite pentru 2020 n-a fost uh, tocmai realist, fiindcă pe cercetare, pe proiecte cercetare, chiar și dacă sunt finanțate, mm, au nevoie de timp pentru a da randamente, de aceea trebuie să învățăm o lecție din acest punct de vedere. În privința coeziunii s-a făcut aluzie la acest lucru um, programul este unul cu anumite mm, Uh, întârzieri, a reușit să um, măsurăm rezultatele după începerea CFM-ului, la 5 ani după începerea acestuia, într-un uh, cadru N plus 3, CFM duce la rezultate dezamăgitoare, însă ne așteptăm uh, să ne redresăm întârzierea până la finele perioadei. În ceea ce privește calitatea datelor inserate, lucru pe care mulți membri l-au punctat. Avem o ocazie unică în cadrul legal negociați în privința programelor individuale, să rectificăm situația. Și știu că sunteți atașați față de acest obiectiv și salut insistența și determinarea, aș spune, a comisiei dumneavoastră de a pune accent asupra datelor uh, din partea beneficiarilor finali, lucru absolut esențial din punctul de vedere al conformității, dar și din punctul de vedere al performanței. Și trebuie să ne asigurăm că acest temei uh, juridic se reflectă așa cum uh, se cuvine în cadrul de performanță va fi de folos pentru noi și ne va permite să avansăm. În privința climei, a echilibrului de gen și a biodiversității, evident că noul CFM va avea un cadru de performanță mult mai riguros, o metodologie de verificare și trasabilitate dezvoltat pentru a reflecta acest lucru și am uh, fost de acord în contextul negocierilor CFM să ne consultăm îndeaproape cu Parlamentul în acest sens, precum și cu Consiliul. Deci toate acestea sunt uh, programate. Aș mai spune că vom avea o ocazie fără precedent, odată cu mecanismul de redresare și reziliență, care va pune la dispoziție 650 de miliarde, cel program pe viitor în acest sens, va fi Uh, un program unic bazat pe performanță, în cadrul căruia toate uh, plățile sunt acordate în schimbul performanței pe baza unor uh, jaloane și obiective prestabilite. Deci va fi un lucru revoluționar dacă pot folosi acest termen și cred că după um, RRF vom fi într-un moment în care, iată, performanța avea, avea un loc central. Deci uh, aștept să colaborez îndeaproape cu Curtea de Conturi și cu uh, Comisia Cont pe viitor pentru a pune performanța pe picior de egalitate în ceea ce privește analizarea bugetului uh, cot la cot cu ideea de performanță. Mulțumesc foarte mult! Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf... Stimați colegi, vreau să-l salut pe secretarul general al Parlamentului European. Vom discuta despre descărcarea de gestiune pe 2019. Raportorul nostru este Petri Sarvama, și mă bucur tare mult că domnul uh, François Roger Cazala, uh, reprezentantul uh, Curții de Conturi, ni s-a alăturat și el. Mă bucur de asemenea că vicepreședintele nostru, pe care nu l-am văzut, pe domnul secretar general l-am văzut în sală, dar văd acum că și domnul vicepreședinte al Parlamentului European este în, alături de noi, domnul Pedro Silva Pereira, și îl uh, mai avem alături de noi și pe Robert Galvan, auditorul intern, și de asemenea pe domnul Michael Adam, care este responsabil pentru partidele politice uh, europene uh, și pentru fundații, autoritatea. Vreau să urez un uh, bun venit uh, călduros domnului Galvin pe, domnule Adam, îmi cer scuze, pe, despre care am tot vorbit, uh, dar uh, iată că de data aceasta este, ala, este alături de noi. Vreau să mulțumesc de asemenea și pentru răspunsurile la chestionarul nostru pe 2019, 192 de întrebări anul acesta. Îmi dau seama că a răspunde la un asemenea număr de întrebări a solicitat mult administrația Parlamentului European. În perioada de pandemie, iată, e cu atât mai lăudabil uh, faptul că ne-ați răspuns atât de repede. Dați-mi voie să vă explic cum anume va Uh, va, se va derula dezbaterea noastră. Începem cu Curtea de Conturi, după aceea cu raportul, raportorul nostru, după aceea secretarul general, după aceea auditorul uh, intern și domnul Adam va încheia lista uh, vorbitorilor pentru început. Cu toții veți avea 5 uh, minute la dispoziție. Raportorul, uh, auditorul intern va avea mai mult timp la dispoziție pentru a prezenta raportul uh, pe 2019 și mai apoi vom ajunge la domnul nostru raportor, domnul Salvama, care primește 10 minute la dispoziție și după aceea le vom da cuvântul tuturor raportorilor din umbră, care vor primi mai mult ca sigur doar 3 minute la dispoziție, nu 5 Uh, iată, cam așa se va dez- derula uh, dezbaterea noastră. Și acum începe dezbaterea domnul François Roger Cazala, uh, reprezentantul Curții de Conturi. Merci. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Mă bucur și eu să vă regăsesc. Nu v-am uh, chiar părăsit, adevărul este, de adineauri și am urmărit cu interes dezbaterea pe care tocmai ați portat o fiindcă riscă să mă privească în mod direct uh, anul viitor. Doamnă președintă, domnilor și domnilor raportori, domnilor și domnilor uh, eurodeputați, membri ai Comisiei, uh, domnule secretar general, doamnelor și domnilor, um, acum am să trec la anumite probleme care vă vizează în mod foarte direct, care sunt oarecum mai prozaice însă decât subiectul care tocmai a fost abordat, deoarece am onoarea de a vă prezenta capitolul 9 al raportului nostru anual, în orice caz acele elemente ale acestui capitol care se referă la cheltuielile de funcționare ale Parlamentului European. Îmi cer scuze încă de pe acum um, pentru anumite lucruri pe care le veți constata în raportul meu, în ceea ce privește anumite lucruri care, pe care le voi repeta față de alți um, Uh, antevorbitori uh, și subiectele care, le, care vor fi datate legate de buget, fiindcă aceste subiecte din capitolul 9 sunt aceleași pentru toate entitățile pe care le vizează, iar constatările sunt uh, de regulă foarte asemănătoare. Pentru exercițiul 2019, cheltuielile Parlamentului European s-au ridicat la 2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă aproximativ 19% din rubrica administrație din CFM. Uh, ca și în cazul uh, altor instituții, celorlalte instituții, am făcut o eșantionare a plăților și am examinat uh, eșantioanele, o serie de eșantioane făcute în timpul anului, conchizând că cheltuielile de funcționare ale Parlamentului nu conțineau erori semnificative, fiind sub rata de eroare tolerată de către Curtea de Conturi. Examinarea acestor tranzacții a dus uh, însă la um, o observație în ceea ce ne privește și la renoirea unei recomandări pe care deja am formulat-o în cadrul unei plăți referitoare la un partid uh, politic uh, european am identificat erori care au um, provenit din nerespectarea regulilor de eligibilitate a cheltuielor și mai ales din absența unor proceduri de licitații publice Um, din documente contractuale scrise și piese care să justifice faptul că cheltuielile au fost cu adevărat efectuate. Nu e prima oară când um, dăm peste asemenea probleme și în trecut uh, am semnalat o asemenea um, insuficiență în ceea ce privește anumite grupuri politice și în speță un partid politic european. Prin urmare, am uh, remis o recomandare pe care am mai făcut-o și anul trecut în acest uh, sens, recomandând ca atare respectarea procedurilor și a documenta- documentației aplicabile pentru această categorie de cheltuieli. În cadrul capitolului 9, de altfel, am examinat, ca și în cazul uh, altor entități, uh, sporirea numărului de agenți contractuali și creditele bugetare aferente uh, Uh, comisia noastră a dat dovadă de interes în ceea ce privește acest subiect, mai ales în urma angajamentului asumat de către instituții, între care și Parlamentul European, de a se reduce efectivele permanente cu 5% pe durata perioadei 2013-2018. Uh, doream să știm dacă această reducere a efectivelor permanente uh, era sau nu compensată de o sporire a numărului de agenți contractuali. În urma analizei noastre am constatat că tabelele efectivelor Parlamentului a rămas uh, stabil și că în același timp uh, Parlamentul a utilizat un număr um, semnificativ mai mare de agenți contractuali. Ca atare, numărul, uh, numărul agenților contractuali pe care îi angajează Parlamentul, precum și grupurile politice, a crescut cu 121% în perioada uh, 2012, uh, când se constată 843 de agenți pe post și 2018, când s-a ajuns la 1866 de agenți. Am constatat că această creștere a efectivelor s-a datorat unor motive pe care am să vi le expun, între care um, motive care sunt comune tuturor instituțiilor pe care le-am examinat în cadrul capitolului 9, unele însă sunt proprii de Parlamentului. Primul motiv este internalizarea serviciilor de securitate și a șoferilor. Cel de-al doilea motiv care este propriu Parlamentului se referă la crearea a două noi noi direcții generale uh, cea de cercetări parlamentare și Direcția Generală de Siguranță și Protecție, precum și legată de consolidarea mijloacelor alocate grupurilor politice. Cea de-a treia serie de motive, care este de asemenea comună instituțiilor, ține de nevoia temporară de garantare a continuității activităților în cazul absenței funcționarilor. Cel al patrulea motiv, mecanic l-aș numi, este ajutorul unui, este intrarea în Uniunea Europeană a unui nou nou stat membru a Croației în speță, iar uh, a cincea categorie de motive se referă la înlocuirea progresivă a funcționarilor de nivel D, care au fost uh, înlocuiți prin agenți contractuali. În ceea ce privește sporirea costurilor salariale, a acestor uh, agenți contractuali, ca și în cazul tuturor uh, instituțiilor europene. Creșterea costurilor reflectă creșterea numărului uh, acestora, așa cum am arătat-o, precum și actualizarea salariilor, precum și sporirea în uh, grad sau reclasificarea uh, profesională la un grad superior. Iată care e, prin urmare, mm, grosul constatărilor noastre. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Mulțumesc, de asemenea, uh, domnului secretar general pentru cooperarea excelentă și serviciilor Parlamentului. De asemenea, îmi stau, vă stau, desigur, la dispoziție pentru eventuale întrebări. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Casala. Vă mulțumim, domnule Casala. Mă, mă bucur că ne-ați uh, oferit uh, răspunsuri uh, atât de clare la aceste întrebări, la aceste aspecte. Acum pot să-i urez bun venit vicepreședintelui Parlamentului European, domnul Pedro Silva Pereira, și îi dau cuvântul. Hello, uh, good afternoon. I hope you are listening. Bună ziua. Mm, sper că mă auziți, că mă vedeți. Totul pare să fie în regulă. Bună ziua tuturor. Mai întâi de toate, uh, permiteți-mi să vă spun că sunt încântat să mă aflu în după amiaza aceasta alături de dumneavoastră pentru a discuta despre descărcarea de gestiune pe anul financiar 2019. Vreau să mulțumesc uh, personalului, vreau să mulțumesc uh, interpreților care ne ajută să organizăm aceste ședințe online atât de importante uh, în acest moment. Vreau de asemenea să-i mulțumesc domnului Galvin pentru toate efertele, eforturile sale pentru toate demersurile sale în calitate de auditor intern al Parlamentului European. Uh, domnul Galvin, se desparte de noi uh, și tocmai de aceea vreau să-i mulțumesc tare mult pentru toate, toată munca și pentru cooperare. Răspunsurile secretarului general la întrebări uh, sunt disponibile și, bineînțeles, secretarul general va putea și el uh, avea o intervenție care să ofere mai, o, o imagine mai clară de ansamblu. În numele meu, dați-mi voie doar să amintesc câteva dintre prioritățile bugetului nostru pe 2019. Acestea au fost adoptate de către prezidiu, au fost adoptate de către Comisia Pen pentru Bugete și de către plenul Parlamentului European. Știți prea bine, cheltuielile uh, noastre sunt alocate uh, a membrilor Parlamentului European, clădirilor și uh, administrației. Iată, există trei piloni ai cheltuierilor. Acești trei uh, piloni uh, înghit până la urmă două treimi din bugetul nostru. Cea de-a treia treime este adresată comunicării. Investițiile noastre sau cheltuielile noastre au fost influențate în 2019 de campania uh, de informare a Parlamentului European. 2019 a fost un an electoral și prin această campanie am încercat uh, să le explicăm cetățenilor cât de importantă este participarea la vot și care este sensul participării la, la vot. Cred că am reușit să creăm o strategie cuprinzătoare și încununată de succes și, până la urmă, și datorită acestei campanii am reușit să obținem cea mai uh, mare prezență la, vot la vot în ultimii 20 uh, de ani. Bugetul pentru comunicare a fost de, de 33 milioane de euro, asta în 2 ani bugetari, și alte 3 milioane de euro au fost alocate uh, organizării, uh, organizării unei campanii în Regatul Unit după decizia de prelungire a negocierilor cu privire la Brexit. După aceea am făcut uh, investiții în domeniul securității. De fapt, investițiile în acest domeniu începuseră încă din 2016, dar ele s-au prelungit și în 2020 2019. E vorba despre investiții făcute nu doar în clădiri, ci și în echipamente, uh, personal și uh, securitate cibernetică. După aceea s-au făcut o serie de investiții foarte importante și uh, în uh, mediul de lucru al angajaților noștri. Avem locuri de muncă flexibile, mai uh, locuri de muncă mai prietenoase și mai bine echipate. Într-un final avem uh, trei birouri pentru uh, membrii Parlamentului European la Bruxelles și două la Strasburg. Un mare pas înainte. Am mai avut investiții importante și în digitalizare. V-aș da un exemplu în acest sens și anume noile uh, soluții TIC, noul program uh, IP uh, uh, în domeniul digital, de asemenea avem uh, noile uh, instrumente digitale la Biblioteca Parlamentului European, uh, mai avem de asemenea un sistem nou de gestiune uh, la nivelul Parlamentului European. După aceea, S-au făcut investiții și în uh, domeniul ecologic, uh, în special în uh, transport. Am adoptat ambiții, indicatori de performanță foarte ambițioși. Aveam pentru 2034 o ambiție de reducere a emisiilor de dioxid de carbon cu 40% și să știți că încă din 2019 am reușit să obținem o reducere a emisiilor de dioxid uh, de carbon per angajat cu drepturi de pline cu uh, 37%. și deci asta în comparație cu anul 2016. Iată, mergem înainte în domeniul acesta. Avem uh, acum uh, tot mai multe instalații de încărcare a numeroaselor autoturisme electrice de care dispune. Iată, în, pe ansamblu, în 2019, 98% din bugetul uh, total a fost angajat. Uh, doar au fost angajate, doar 1,2% uh, ar trebui să, din acest buget total ar trebui să fie anulat. Cred că e un mare succes pentru uh, uh, executarea bugetară. Am folosit de asemenea mecanismele de flexibilitate. Asta a însemnat că am, am, am um, alocat am transferat fonduri pentru uh, politica noastră de, în domeniul imobiliar, deci nu putem să fim decât încântați de modul în care a fost executat bugetul în 2019. Aștept dezbaterea cu dumneavoastră de astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, vicepreședinte. Acum uh, îl rog pe domnul secretar general uh, să intervină, chiar dacă timpul alocat nu va fi poate la fel de generos precum fusese anunțat. Mulțumesc, doamnă președinte, și eu încep prin a mulțumi Curții de Conturi pentru eforturile sale. Mă bucur tare mult că nici anul acesta nu au existat uh, erori materiale. Vreau în special uh, să mulțumesc pentru faptul că, iată, se dovedește uh, faptul că ambițiile pe care ni le-am luat în CFM-ul trecut au fost au fost îndeplinite. Mă gândesc aici la scăderea personalului. După aceea și informațiile legate de agenții contractuali care ne-au parvenit din partea Curții de Conturi sunt foarte importante pentru că vedem că nu uh, avem uh, o politică diferită de cea aplicată de către celelalte instituții europene. Vreau să mulțumesc de asemenea pentru uh, comentariile legate de grupurile și partidele politice și fundațiile politice. Acestea au un statut uh, deosebit în arhitectura noastră și sunt autonome, sunt independente de structurile noastre. Vreau să mulțumesc domnului Galvin de asemenea Uh, pentru că aceasta este ultima descărcare de gestiune pe care o însoțește domnul Galvin. Anul viitor va ieși la uh, pensie. Vedem că și uh, anul acesta ne, ne putem mândri cu faptul că nu există mari probleme. Bine, probleme există la nivelul executării bugetare, dar sunt min, minore. E bine, faptul că problemele maju, majore lipsesc se datorează și domnului Galvin, care a lucrat alături de administrația noastră, care alături de administrația noastră a, ajutat la defalcarea uh, tuturor procedurilor și proceselor uh, care ar fi putut uh, fi Uh, periculoasă pentru executarea bugetară. Vreau să mulțumesc pentru uh, atenția, pentru raționalitatea și pentru răbdarea cu care domnul uh, Galvin a lucrat alături de noi. Domnul Pedro Silva Pereira, domnul vicepreședinte, a vorbit mult despre anul electoral 2019. Aș vrea, la rândul meu, să subliniez câteva lucruri. În primul și în primul rând, nu putem să uh, subliniem suficient de puternic faptul că din 79 uh, uh, încoace niciodată n-am mai avut o prezență mai uh, Uh, puternică la vot decât în 2019. Uh, în anul 2019, după anii precedenți uh, electorali în care prezența la alegeri la vot fusese scăzută sau rămăsese stabilă. Iată, în 2019 am, am avut parte de un record când vine vorba despre prezența de, la vot și asta datorită campaniilor demarate, dat, datorită uh, Uh, implicării societății uh, civile datorită celor 300 de lucrători care s-au ocupat doar de acest subiect. Și uh, această această Um, acest angajament uh, s-a văzut cât se poate declar uh, chiar înainte de uh, ziua alegerilor europene în Germania, unde se juca un meci de fotbal foarte, foarte important în care participa Borussia Dortmund. În orice caz, meciul avea loc pe stadionul Borussiei Dortmund, care de obicei este galben-negru. Ei, în ziua respectivă fusese al- albastru pentru a se arăta faptul că a doua zi urmează să fie organizate alegerile europene europene. Uh, am reușit să le arătăm uh, cetățenilor care sunt uh, avantajele regionale, locale ale Uniunii Europene și iată, datorită faptului că am reușit să comunicăm atât de bine, am avut o prezență la vot atât de importantă. Domnul Pereira vorbise despre îmbunătățirea mediului de lucru. Uh, într-adevăr. Și aș mai adăuga ceva aici. Am reușit să oferim eurodeputaților mai multe birouri uh, la dispoziție, în ciuda faptului că n-am cumpărat noi clădiri sau n-am închiriat noi uh, clădiri. În clădirile pe care le avem la, la dispoziție am reușit să creăm aceste spații suplimentare atât de necesare pentru euro, eurodeputați în detrimentul, e drept, administrației, care este mai uh, înghesuită în momentul de față, dar uh, lucrul acesta era important pentru demersurile uh, parlamentarilor noștri. Deci am reușit să facem mari pași înainte când vine vorba despre îmbunătățirea spațiului de lucru fără a achiziționa noi clădiri. Și încă ceva. 2019-2020 a fost anul Brexitului de asemenea. Parlamentul European a avut uh, un comportament foarte corect, uh, echitabil vis-a-vis -vis de colegii britanici. Colegii britanici au continuat să rămână alături de noi și eu am uh, propus ca acești colegi să poată avea o uh, carieră și pe viitor. Au fost întotdeauna alături de noi în calitate de europeni și nu în calitate de reprezentanți ai Regatului Unicii. Uh, cred că nu, este, nu putem decât lăuda Parlamentul European pentru această decizie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule secretar general, mulțumesc domnului Klaus Vele. Mă bucur că îl pot saluta acum pe domnul Robert Galvin. Bun venit, uh, în special uh, datorită motivului invocat de către domnul secretar general. Bun venit alături de noi, aveți cuvântul. Please press the speak button. I should first like to thank you Aș dori mai întâi să vă mulțumesc dumneavoastră, doamnă președinte și stimați membri ai Comisiei, pentru ocazia oferită de a-mi prezenta raportul anual pentru 2019. Regulamentul financiar menționează că uh, membrul Curții de Conturi trebuie să trimită instituției un raport uh, cu uh, auditurile realizate, principalele recomandări făcute și modul în care s-a acționat în urma acestor recomandări. Raportul descrie rezultatele muncii de audit din 2019 și explică faptul că auditorul intern se bazează pe evaluări sistematice de risc ale întregii organizații. Principalul obiectiv este acela de a permite în auditul intern să se acorde prioritate resurselor uh, de audit în domeniile cu risc mai mare. Care au fost principalele auditul realizat în 2019, având în vedere faptul că s-au schimbat mult regulile de achiziții și s-a simulat semnificativ relațiile contractuale cu furnizorii, calitatea sunetului este foarte proastă, de aceea se înțelege rău. ne-am concentrat pe procedurile de um, acordare de contracte unor furnizori uh, externi de la Bruxelles și de la Strasbourg. În cadrul contractelor de concesiune, remunerarea concesiunilor uh, se bazează de pe dreptul de a exploata serviciile de catering după evaluarea riscurilor operaționale și de exploatare. Principalele obiective ale auditului era să ne asigurăm că procedurile care au dus la acordarea contractelor au respectat regulile și până în aplicarea contractelor uh, a satisfăcut nevoile Parlamentului în mod eficient și procesul de decizie a respectat regulile. Auditul arată că pentru a atinge aceste obiective în mod consecvent trebuie să se acționeze în șapte domenii. Momentul uh, uh, achizițiilor, nevoia de um, un caiet de sarcini foarte strict, uh, criterii publicate pentru documentație, validarea contractelor model de serviciu juridic, gestionarea modificărilor la contractele de concesiune conform uh, reglementările, monitorizarea obligațiilor contractuale și un instrument de monitorizare și raportare adecvat. S-a creat un plan de acțiune pe 13 puncte cu DG INLO și notăm în mod pozitiv faptul că Direcția Generală INLO s-a angajat să pună în aplicare aceste puncte. Evaluarea preliminară a securității ICT a permis să se facă un inventar uh, al capacităților de uh, cybersecuritate a instituției. Am identificat nevoia prioritară de evaluare a cadrului uh, accesului la rețea. E vorba de gestionarea cine are acces la ce informații în timp. Auditul s-a concentrat uh, pe controlele accesului la uh, aplicațiile critice și pe gestionarea accesului la nivel de administrator de sistem. În audit am ajuns la concluzia că pentru ca modelele de acces să, um, să sprijine obiectivele instituției, trebuie să îmbunătățească trei lucruri. Să se reducă la minim um, accesul privilegiat la uh, infrastructura Unix și Linux pentru așa numiții superutilizatori, care pot include, uh, nu pot include utilizatori externi. Apoi, accesul la aplicații restrâns la bazele de date ale aplicațiilor și deactivarea accesului generic. Și în al treilea rând, la nivel de sisteme, administrator de sisteme locale, să existe uh, proceduri de securitate pentru uh, conturile privilegiate. Am stabilit un plan de acțiune a 10 puncte cu DGITEC uh, pentru a rezolva aceste probleme și riscurile asociate. Auditul pentru grupurile de vizitatori a avut două obiective. Să evalueze dacă procesul de la GGCOM de invitarea grupurilor um, și de plata contribuțiilor financiare din costurile eligibile și să se evalueze economia, eficiența și eficacitatea acestui proces. În octombrie 2016, biroul a adoptat noi reguli pentru primirea grupurilor de vizitatori care au intrat în vigoare pe 1 ianuarie 2017. Am făcut un audit după primii ani de punere aplicarea noilor reguli. Este o provocare majoră care s-a confruntat DGCOM pentru a aplica noile reguli după o perioadă scurtă de tranziție și această direcție generală a fost uh, încercat uh, să promoveze o aplicare corectă a regulilor. În audit am ajuns la concluzia că încă e loc de mai bine în cadrul de gestionare și control și de clarificarea regulilor uh, care se aplică pentru rambursarea costurilor grupurilor și trebuie să se îmbunătățească procesele în patru domenii. Eficacitatea și eficiența aplicării regulilor privind contribuțiile financiare, inclusiv o mai bună definiție a costurilor eligibile și a criteriilor perioade de eligibilitate. Apoi, eficiența controlelor intern ex ante și ex post pentru rambursări și a documentelor um, justificative. Apoi, respectarea regulilor pentru grupurile de vizitatori și gestionarea unor proceduri de control pentru um, punerea aplicarea programului pentru grupurile de vizitatori. S-a propus un plan de acțiune de 14 puncte, uh, Direcției Generale Digicom, și suntem în procesul de consultare. Auditul privind finanțarea partidelor politice și a fundațiilor politice se concentrează pe respectarea regulamentului 41-2014 privind statutul acestora. Va fi nevoie de încă două audituri. În 2019, primul audit s-a concentrat pe procesul de înregistrare a partidelor politice și a fundațiilor realizate de autorități independente conform noului regulament ca nou organ al Uniunii. Principalele obiective au fost să obțină asigurări privind eficiența și eficacitatea procesului de înregistrare și monitorizare a um, eligibilității partidelor și fundațiilor, să ne asigurăm că există o cooperare eficientă între autorități și ofițerul de autorizare al Parlamentului, să se evalueze aspectele practice în punerea în aplicare a noului regulament în auditul intern se notează um, abordarea eficientă a autorităților pentru a evita constrângerile de timp și eficiența obiectivelor obținute. S-a propus un plan de acțiune pentru a uh, rezolva puținele concluzii ale auditului în consultare cu autoritatea și DigiFinance după adoptarea de către birou a unor modificări semnificative la um, măsurile de punere în aplicare a statutului membrilor care a intrat în uh, vigoare în ianuarie 2016, s-a făcut uh, un audit uh, pentru sumele pentru asistenții parlamentari locali care ajută statele membre în statele în care au fost aleși. Obiectivele erau să verificăm dacă procesele de gestionare și control pentru um, cheltuielile parla- asistenților parlamentari locali și obligațiilor agențiilor de plată și să se asigure că aceste procese sunt gestionate în mod corect. Pentru a asigura atingerea consecventă a obiectivelor, e nevoie de acțiune în trei domenii. Respectarea obligațiilor profesionale și contractuale, anualizarea conturilor de către agenții, agenții de plată și uh, reguli și proceduri mai clare. Am discutat aceste prime concluzii cu interlocutorii de la GGFIN, care finalizează acum raportul. Aș dori să menționez pe scurt un studiu făcut o evaluare preliminară a cadrului de protecție a datelor instituției pe baza intrării în vigoare a noului regulament la sfârșitul lui 2018. pentru a verifica dacă se respectă cadrul și a ne asigura că există o structură de guvernanță, că există măsuri pentru a asigura protecția datelor personale și există un reporting uh, corect privind gestionarea datelor în toate digiurile și serviciilor și suntem pe cale să adoptăm un raport privind programul pentru 2020. Voi menționa pe scurt faptul că de două ori pe an auditul intern mm, evaluează modul în care s-a avansat pe toate acțiunile din uh, acțiunile dinainte. Au fost 93 de acțiuni din rapoartele precedente și am putut uh, încheia 36 de acțiuni. Așa cum a menționat secretarul general, niciuna dintre acțiunile deschise nu sunt în domenii critice. Aș dori să fac referire pe scurt la grupul de audit și rolul acestuia în controlul riscurilor și în procesele de control și în raport uh, explicăm cum funcționează structura. Doresc să confirm faptul că independența mea nu a fost niciodată compromisă în 2019 și profit de ocazie pentru a mulțumi membrilor grupului de audit și secretarului general pentru sprijin în 2019 și să mulțumesc pentru comentarii domnului Silva Pereira și secretarului general la adresa mea și să exprim aprecierea pentru excelenta cooperare pentru auditul intern uh, cu toate departamentele și doresc să-mi cer scuze că mi-am depășit puțin cele 10 minute. Mulțumesc, doamnă președinte! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce ați făcut. Întotdeauna uh, faceți lucrurile foarte bine, așa că nu e nicio problemă dacă luați un minut în plus. Dau cuvântul acum lui Mihail Adam. Please press the speak button. I think, yes. Thank you. Mulțumesc, domnul președinte. Sper că acum funcționează. Mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. Mă bucur că astăzi pot să prezint raportul de activitate pentru 2019 autorității pentru partide politice și fundații la nivel european. Anul 2019 a fost un an excepțional pentru autoritatea noastră din două motive. Mai întâi a avut loc alegerile pentru Parlamentul European și apar astfel o serie de întrebări în legătură cu rolul partidelor politice la nivel european în, acest, în campania pentru aceste alegeri și apoi în 2019 autoritatea a evaluat pentru prima dată conturile financiare ale tuturor partidelor, și partid, partidelor politice și fundațiilor la nivel european. Voi spune câteva cuvinte în legătură cu ambele. Mai întâi, în legătură cu alegerile. Există o anumită complexitate în regulile și uh, din regulamentul 1141 uh, pe de o parte avem uh, dreptul partidelor politice la nivel european de a face campanie și interdicția de a finanța direct sau indirect partide naționale. Pentru a operaționaliza aceste reguli, autoritatea, împreună cu directorul general pentru finanțe din Parlamentul European, a pregătit un set de cinci principii și aceste principii au obiectivul de a ghida partidele politice la nivel european atunci când fac campanie pentru alegerile europene. Întrebarea este întotdeauna când este o campanie de anvergură europeană. Și vă voi prezenta acum principiile dacă aveți apoi uh, uh, întrebări legătură cu anumite principii, pot reveni la ele ulterior. Mai, primul principiu este domeniul de aplicare. Deci, campaniile trebuie să fie de anvergură europeană, deci să aibă loc în mai multe state membre. Apoi, conținutul, deci campaniile partidelor politice europene se concentreze pe subiecte de, ordin, de, de nivel european. Apoi, ownership, Uh, aceste partide politice europene trebuie să-și gestioneze ele însele uh, campaniile care trebuie să fie în interesul partidului politic european și nu în interesul unui partid la nivel național. Apoi, cine este autorul? Campaniile trebuie să fie ușor atribuite unui partid politic european. Și, în fine, dreptul național campaniile partidelor europene trebuie să respecte legislația națională. Partidele politice europene s-au bucurat de faptul că autoritatea și DG Finanțe au clarificat aceste lucruri, dar au subliniat și faptul că încă este un domeniu complex. Acest lucru se datorează regulilor și acestei tensiuni pe care am menționat-o adineauri și o discuție între legiuitori înainte de următoarele alegeri în 2024 merită să aibă loc, mai ales în contextul unei posibile reforme a regulamentului 1141 privind partidele politice europene. Al doilea punct se referă la conturile partidelor uh, și fundațiilor de la nivel european. În 2019, autoritatea a evaluat aceste uh, conturi pentru prima dată pentru prima dată, partidele politice și fundațiile la nivel european funcționau în cadrul noului sistem și conform noilor reguli și a fost prima dată și pentru autoritate. Și ca de obicei, cu un, sistem, un sistem nou, trebuie să ne ajustăm la un nou cadru, la noi reguli. Și sunt întrebări în legătură cu modul în care trebuie raportate informațiile, formatul, conținutul și granularitatea raportării deci nivelul de detaliu. Cum facem ca să nu, unii să nu dea multe detalii și altele prea puține? Și, bineînțeles, se pune și întrebarea cum să ca, punem pe categorii transferurile financiare și activitățile. În general, în încheiere, cred că pot spune că există un spirit de cooperare și partidele politice și fundațiile încearcă să se adapteze la reguli. Autoritatea a oferit explicații și modele pentru a ajuta partidele politice și fundațiile și cred că, în general, putem spune că imaginea este una pozitivă și partidele și fundațiile încearcă să respecte regulile și acesta este un rezultat bun. Vă mulțumesc pentru atenție și răspund cu plăcere la întrebările dumneavoastră. Nu se aude, doamna Holmeier. Sorry, Chair, we cannot hear you. I'm going to refresh your... Doamna președinte, nu vă auzim. Please press the speak button. Oh, yes, thank you. I just... Mulțumesc că, sincer să fiu, n-am auzit uh, când mi se a cuvântul, dar uh, bună ziua tuturor, bună ziua doamnă președintă, mulțumesc uh, tuturor celor din partea Curții de Conturi, domnului uh, Cazala, dom- domnului Pedro Silva Pereira, domnului Vele, domnul secretar general, precum și dumneavoastră, stimați colegi. Uh, Bună seara tuturor și vă mulțumesc întâi și întâi tuturor pentru contribuțiile de înaltă calitate la această audiere. Vreau să îi mulțumesc în special domnului secretar general pentru răspunsurile cuprinzătoare la întrebările scrise transmite, transmise de membrii comisiei și domnului uh, director general pentru colaborarea excelentă de până acum, în ciuda dificultăților pe care le-am întâmpinat ca urmare a măsurilor uh, COVID în curs. Procedura de descărcare de gestiune a Parlamentului uh, e semnificativă, luându-se în calcul faptul că bugetul nostru reprezintă Uh, undeva la o cincime, sub o cincime din cheltuielile administrative a ansamblului instituțiilor uh, europene. Trebuie însă să menționăm faptul că, deși uh, bugetul Parlamentului a crescut, rata în cadrul CFM în general a scăzut de la 19,8% în 2015 la 18,5% în 2019. Aș mai adăuga la ceea ce ați spus, um, stimați antevorbitorii, o serie întreagă de elemente legate de elementele cheie din 2019. Aș identifica mai apoi o serie întreagă de sectoare uh, preocupante, precum și o serie de chestiuni care ar putea preta la mai multe comentarii din partea domnului Vele și din partea domnului Galva. În ceea ce privește schimbarea de mm, uh, legislatură. Știm că asta a venit cu o serie întreagă de provocări pentru administrație, o serie întreagă de volume de lucruri suplimentare, redactarea a mii de contracte noi pentru a ă, primi un număr semnificativ de eurodeputați noi în această clădire. Sunt recunoscătoare acestor, pentru aceste eforturi, inclusiv pentru ceea ce înseamnă renovarea birourilor noastre, uh, uh, operațiuni efectuate cu succes și chiar înainte de termen. DG Inlo a făcut o treabă excelentă din acest punct de vedere. În linii mari au uh, fost observate multe elemente pozitive pentru anul 2019, în ciuda unor circunstanțe speciale ale anului respectiv, ceea ce demonstrează că se pot gestiona bine o serie de procese complicate atunci când există planificare în uh, avans uh, și o strategie de calitate. Amânarea de două ore a Brexitului în cursul 2019 a ridicat fără doar și poate provocări din punct de vedere bugetar. Nu putem să nu luăm uh, acte acest lucru. Bugetul a fost ocotit fără organizarea unei uh, campanii electorale în Regatul Unit, uh, fără a se lua în calcul salariile și a diurnelor, alocațiilor pentru membrii britanici și asistenților lor care au rămas în Parlament pe durata întregului an anterior. Transferurile corelate Brexit s-au ridicat la 19,2 milioane de euro în cele din urmă. În ceea ce privește alegerile, aș vrea să felicit DGCOM pentru executarea uh, unei campanii electorale de succes, uh, care a început deja în 2018 și care a dus la o creștere a voturilor exprimate pentru alegerile uh, europene pentru prima oară de la începutul alegerilor directe din 1979. Multe bune practici au fost dezvoltate pentru a se spori vizibilitatea Parlamentului și pentru a se apăra această instituție uh, confruntată cu campaniile de dezinformare și cu practici uh, de război cyber. Asemenea, practici trebuie să fie ameliorate și în cursul actualei legislaturi pentru a permite cetățeanului să se simtă și mai conectat cu Uniunea și pentru a putea să capitalizăm pe aceste tendințe pozitive. Vreau să întreb, uh, domnul secretar general, cum ați continuat dezvoltarea, evoluarea acestor instrumente și strategii ulterior alegerilor, mai ales uh, în vederea apărării Parlamentului împotriva campaniilor de dezinformare în curs și pentru a se menține un grad sporit de vizibilitate pentru Parlamentul European uh, la nivelul statelor membre. Există și strategii actualmente în vigoare în ceea ce privește acest subiect. Am uh, avut întâlniri până acum cu o serie întreagă de directori generali și deși serviciile um, uh, oferite Parlamentului de către direcțiile lor generale um, diferă mult unele de celelalte, există o serie întreagă de preocupări generale și uh, sectoare clar identificabile în care e nevoie de ameliorări. De aceea vreau să subliniez uh, trei elemente esențiale. Întâi și întâi trebuie să luăm act de efectele deciziilor din actualul CFM, de să reducem personalul administrativ, care a dus la o un volum de muncă sporit și la presiuni um, mai mari din punctul de vedere al volumului de muncă, fie că în, în, în sectorul uh, comisiilor și administrațiilor um, de aici. Uh, situația nu e durabilă și trebuie să explorăm toate pistele pentru a soluționa această problemă. Uitându-ne la 2019, vedem că a existat o cerere clară pentru soluții inovatoare din punct de vedere tehnologic, pentru a se soluționa astfel de probleme, pentru a se spori eficacitatea și pentru a se pune la dispoziție resurse umane și pentru alte sectoare de lucru. Incluzându-se tehnologii în mod inteligent, putem să ne ameliorăm din punct de vedere orizontal în toate arile noastre operaționale. Deci, um, conform înțelegerii mele, nu doar că legeurile se confruntă cu penurie de personal și de resurse pentru a se um, ocupa de inovări tehnologice, dar se ocupă și de și au, se confruntă și cu probleme de, re, de recrutare a unui personal calificat. Uh, ceea ce sporește și riscurile de securitate, ceea ce face ca instituția să fie mai vulnerabilă și uh, ne face puternic dependenți față de expertiza din exterior. Dacă Parlamentul dorește să atenueze riscurile și dacă dorește să internalizeze cele de profiluri uh, profesionale, trebuie să fim atrăgători pentru postulanții din toate statele membre și să ne sporim gradul de atractivitate în calitate de angajator. Și asta în general. În afară de aceste aspecte, Parlamentul s-a confruntat cu provocări fără precedent ca urmare a crizei COVID-19. Când a izbucnit epidemia, um, s-a ridicat necesitatea de a ne schimba metoda de operare. Recunoaștem um, rapiditatea cu care s-a digitalizat Parlamentul ca urmare a de DG ITEC din ultimul an. Asta ne-a permis să ne facem în continuare treaba. Parlamentul a reușit în doar uh, șase luni ceea ce ar fi durat altminteri doi ani, iar uh, eforturile sunt în continuare în curs. Deoarece nu știm cât va mai continua această situație, vreau uh, totuși să subliniez faptul că este deosebit de important să facem tot ceea ce ne stă în putință pentru ca membrii uh, să se poată reîntoarce la metodele de lucru obișnuite, ceea ce înseamnă o participare fizică în premisele Parlamentului de îndată ce acest lucru este cu putință. Trebuie să se elimine progresiv restricțiile ori de câte ori uh, permite, situația permite acest lucru și trebuie ca Parlamentul să se redeschidă pentru lucrările obișnuite. Această situație trebuie să fie o situație temporară, neputând deveni o normă de funcționare pe termen îndelungat. Aș mai face câteva observații în privința situațiilor și provocărilor care s-a confruntat uh, Parlamentul 2019. Domnule uh, Galven, sunt foarte încântat să constat că nu au fost detectate probleme sistemice în raportul dumneavoastră de audit intern, însă am remarcat o tendință îngrijorătoare a anumitor acțiuni care au fost uh, reportate pe 2020 cu costuri cumulative și riscuri cumulative pentru Parlament. Aș întreba, v-aș întreba, domnule Galven, luând în calcul auditurile individuale efectuate și în curs în privința anului 2019, ce considerați a fi riscul cel mai mare pentru Parlament și când ne putem aștepta ca rapoartele de audit să fie finalizate? Mă refer la cele care sunt actualmente în uh, curs. Există o serie întreagă de elemente de siguranță la care trebuie să acordăm uh, care trebuie să le acordăm uh, atenție. Furturile care au avut loc, nu putem să tolerăm uh, asemenea situații, trebuie să facem toate eforturile necesare pentru a remedia acest lucru, trebuie să prevenim de asemenea și întârzierile create în momentul în care uh, informațiile trebuie inserate manual în sistem. Eventual putem analiza aici soluții și tehnologii uh, noi. Uh, Aș rezuma mesajul principal al intervenției mele. Există o să întreagă de costuri legate de penurie de personal, dificultățile de recrutare a profile profesionale, bunurile practici dezvoltate de-a lungul campaniei electorale legate de vizibilitatea Parlamentului și apărarea împotriva campaniei de dezinformare și a uh, Uh, atacul cibernetic trebuie să fie îmbunătățite. Trei, mai multă atenție acordată unor probleme de la, cyber, de la securitate cibernetică, la gestionarea activelor, la soluții tehnologice. Și patru, uh, trebuie ca munca legislativă să continue la cele mai înalte standarde și în acest sens este esențial ca măsurile uh, COVID să fie ridicate în mod treptat, de îndată ce situația permite acest lucru. Mi-aș încheia intervenția punctând uh, Uh, ca reacție la raportul domnului Galven, uh, auditorul intern, un lucru. Voi uh, analiza în mod atent în raportul despre de gestiune descoperirile auditorului intern în ceea ce privește cadrul de control în ceea ce privește grupurile de vizitatori. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, Petri, întrucât ai vehiculat o serie de întrebări. Poate că domnul uh, secretar general va putea să răspundă la câteva dintre ele. Um, äh, Vă mulțumesc. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru cele spuse despre Welcome Village și despre renovarea birourilor europarlamentarilor. Au existat niște provocări pe care însă directoratele noastre generate le-au, generale le-au depășit. După aceea, întrebările. În domeniul uh, securității cibernetice, ce facem noi? În domeniul interinstituțional am preluat o cooperare pe domeniul acesta. Uh, noi avem un buget uh, specific pentru acest uh, domeniu. Uh, directoratul General a specific a cerut o, un sprijin suplimentar. E vorba despre 2 milioane de euro suplimentare pe care le vom pune la dispoziția în directoratului general. Important e însă să avem colaboratori calificați și din punctul acesta de vedere, din păcate, nu suntem competitivi plătim prețul celor două reforme ale uh, regulamentului privind personalul. ca urmare a acestor reforme, bugetul de, salariile de încadrare au scăzut mult. Aceste noi salarii de încadrare nu mai sunt competitive. Prin urmare, nu mai putem asigura echilibru Uh, uh, geografic. Să vă dau un exemplu. În Luxemburg avem 2080 de angajați, dar uh, nu mai avem nici un angajat cu o vârstă sub 40 de ani în Luxemburg, pentru că pentru Luxemburg nu mai suntem uh, competitivi din punct de vedere salarial. Și asta se întâmplă nu doar în Luxemburg, ci și în alte uh, Uh, uh, vizează și alte state, precum Suedia, etc. După aceea, în ceea ce privește digitalizarea, aveam o serie de uh, planuri în domeniul digitalizării și le-am pus în aplicare instrumentele pentru digitalizarea activității, să știți că funcționează bine și de altfel ne-au și ajutat în ultima perioadă s-a cerut uh, prezența, uh, găsirea de uh, soluții pentru prezența fizică a europarlamentarilor în Bruxelles. Din păcate, însă, la finele lui octombrie, în Belgia, numărul de contaminări depășea o mie de uh, infect vizitați per 100.000 de, locuitori, ceea ce însemna uh, că Belgia era o zonă mai mult decât uh, roșie. Prin urmare, s-a decis, iată, oprirea uh, prezenței fizice a europarlamentarilor la Bruxelles. Sperăm însă că cifrele vor scădea și că în curând europarlamentarii se vor putea întoarce aici. Asta din, în ceea ce privește criza sanitară. Mulțumesc! So, ganz herzlichen Dank, Herr General. Vă mulțumim, domnule secretar general. Îi dau cuvântul lui Robert Galvan pentru că uh, două întrebări au fost lui adresate. Uh, thank you, Madam. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și domnului raportor pentru întrebările pe care mi le-a adresat. Prima se referă la cel mai mare risc, din punctul meu de vedere, cel mai mare risc uh, identificat uh, în mod sistematic de către noi este cel uh, al siguranței cibernetice. V-aș putea spune că a fost o prioritate în ultimii ani a felului în care riscul acesta este tratat, în special analizând ideea de consolidare a guvernanței TIC, și mă bucur să remarc că o dezvoltare în acest sens este adoptarea unei politici în materie de siguranță uh, cibernetică. Există și un plan cuprinzător de acțiune consimțit uh, în urma revizuirii din 2018, care va fi implementat până la finele anului în curs. Am adoptat și măsuri de uh, îmbunătățire a monitorizării activelor informatice, la nivelul software și al rețelelor, acordând atenție și nevoii unui inventar tehnic al uh, celor autorizați să opereze în rețelele Parlamentului. De asemenea, am identificat măsuri de detectare mai, mai bună și răspuns la riscurile uh, cibernetice și de îmbunătățire a capacităților de recuperare, um, consimțite cu serviciile de resort, cu ofițerul uh, șef de uh, tematici informatice. Sper că până la următorul raport de monitorizare vom fi remarcat că multe dintre aceste riscuri au fost uh, atenuate. Vom acorda însă să acordăm prioritate acestui subiect, de aceea actualmente finalizăm mm, cel de-al doilea audit cu privire la managementul uh, accesului și identităților. În ceea ce privește acțiunile pendinte, întârziate, aș puncta un lucru și anume că am consimțit două date alături de conducere când ne-am pus de acord asupra unui plan de acțiune. Este până la urmă baza a raportării noastre și anume acordul cu privire la planul de acțiune. Vom putea monitoriza mm, acest lucru în mod bianual, implementarea respectivelor acțiuni Uneori se adoptă anumite măsuri, însă insuficiente pentru a se reduce riscurile la un nivel uh, suficient pentru a se finaliza acțiunile, însă raport, rapoartele noastre atrag atenția asupra nevoii de a se reduce riscurile, mai ales uh, um, în acest sens. Deci um, e nevoie de o, de, de o implementare mai rapidă a acțiunilor, acțiunilor acestora. Momentan, pentru noi, asta nu reprezintă un risc semnificativ în uh, contextul instituției uh, noastre. Iau acte sugestia um, raportorului de a ține cont uh, și de rezultatele ca, ca, ca grupul nostru să țină cont de acest aspect în cadrul uh, raportului de resort. Lara Vorta să acum cuvântul, mulțumim foarte mult, iar după Lara va avea cuvântul Gilles Boie. Mulțumesc, uh, Monica. Am o serie de întrebări pentru domnul Vele. Vreau să spun întâi și întâi că îi mulțumesc foarte mult, întâi și întâi pentru răspunsurile furnizate în scris. Sunt de acord, e nevoie de o adaptare grabnică a Parlamentului la noile circumstanțe. S-a făcut o asemenea adaptare. Am uh, câteva întrebări, după care am să trec uh, la fondul de pensie, fiindcă e un subiect care mă ține trează noaptea. Întâi și întâi uh, o întrebare legată de concediu de maturitate, întrebarea 10 din document. Răspunsul dumneavoastră de acolo a fost unul pozitiv din câte știu, orice predecizie cu privire la votarea la distanță e supusă unei decizii din partea biroului și ar fi necesară o, necesară o modificare a regulamentului de procedură. Puteți să ne confirmați că biroul are acum rolul de a adopta o asemenea decizie? Dacă da, ar fi un lucru pozitiv, dar am înțeles în uh, trecut că Consiliul ar fi cel care ar trebui să modifice articolul 6 din uh, uh, regulamentul electoral. O altă întrebare pe care am avut-o se referă la personalul de curățenie, întrebarea mea cu numărul 91, și anume dacă va exista un sondaj în privința mulțumirii personalului de curățenie în privința condițiilor de muncă pe care le au. S-a răspuns cu privire la mulțumirea uh, Parlamentului, um, persoanele Parlamentului referitor la condițiile de muncă la distanță, însă întrebarea era alta și aș vrea să știu dacă veți efectua un asemenea sondaj în privința personalului și de uh, curățenie și catering. Uh, încă o întrebare înainte de ce referitor la, la fond de pensie. Întrebarea 11. Regulile mai stricte în ceea ce privește uh, veniturile mm, eurodeputaților. Spuneați că nu sunteți în măsură să, să modificați codul de conduită pentru uh, eurodeputați. Deci, cod de conduită cere membrilor să respecte principiul dezinteresării, cred că așa se numește. Aș vrea să știu ce mecanisme se aplică în acest sens pentru a se asigura faptul că membrii respectă uh, acest cont de conduită, ce posibilități are Parlamentul și Biroul în acest sens și apoi în privința fondului, fondului de pensii voluntar. Uh, Cred că mm, știți că natura legală a acestui fond voluntar al pensiilor care a fost uh, închis în 2009 uh, e în temeiul legislației uh, luxemburgheze. Este deci un instrument, un vehicul de investiții luxemburghez. Există o comisie independentă de cercetare cu privire la acest vehicul investițional și s-a identificat că fondurile respective SIGA, conform legislației luxemburgheze, oferă garanții participanților uh, Uh, ceea ce acest lucru face, de altfel, doar dacă acest lucru se decide în urma unor dispoziții contractuale. Un contract, în cazul de față, între Parlamentul European și acest fond. Fondul respectiv, ca atare, nu furnizează asemenea garanții. Uh, activele pot să varieze foarte mult, însă vehicul ca atare uh, nu oferă garanții de această natură. Mă, mă întreb dacă Parlamentul respectiv cu Parlamentul European Vreau să, acest, acest acord nu pare să existe, lucru care a fost uh, confirmat în cadrul unei ședințe ale comitetului, ale comisiei noastre. Vreau să vă cer clarificări aveți cunoștință cu privire la existența unui asemenea contract? Ce ne scapă? Fiindcă dacă un asemenea contract nu există, aș vrea să știu Ehm, pe ce își baza biroul Parlamentului angajamentul din 2009, și anume garantarea fondului respectiv, fiindcă nu cred că din punct de vedere legal era necesar să avem un asemenea fond. Deci care era până la urmă ideea garantării sau permiterii existenței unui asemenea uh, fond? Mi se pare foarte relevantă problematica aceasta, fiindcă practic altminteri uh, contribuabilul e cel care va garanta uh, fondul respectiv. Răspunsul din chestionar uh, pe care l-ați oferit era foarte scurt. Spuneați că temeiul juridic și ramificațiile au fost explorate în 2017 și 2018. Uh, Eu, la un respectiv, eram eurodeputat, deci nu um, înțeleg situația și nu îmi răspunde la întrebare acest, acest răspuns. Aș vrea, totuși, un răspuns clar. Regret că insist iar legat de 2015-2018, acele rapoarte aș uh, aprecia să le vizualizez, dacă le-aș primi m-aș bucura. Iar dacă pol- biroul a acționat în mod politic și nu uh, în mod legal, vreau să știu dacă ar fi posibil să lichidăm fondul respectiv, să sporim uh, vârsta um, la care se pot, se pot obține acele uh, fonduri și și uh, dacă da, în ce măsură. Mulțumesc! Menge von Fragen. O multitudine de întrebări. Urmează domnul Gilles Boyer în numele Renew. Vă mulțumesc, doamnă președintă, vă mulțumesc, domnule secretar general. Întrebarea mea este pentru dumneavoastră și Vreau să vă mulțumesc de la bun început pentru uh, răspunsurile oferite la numărul record de întrebări care v-au fost adresate anul acesta. Cred că este un re- record, o dovadă a interesului pe care îl acordăm subiectului. Eu revin la anul 2019. Să nu uităm că 2019 este anul pe care îl discutăm astăzi. Parlamentul European a trebuit să se adapteze Brexitului până la urmă. A fost dificil uh, pentru noi din punct de vedere politic, pentru dumneavoastră din punct de vedere administrativ să gestionați uh, această, uh, această schimbare. De fapt, nu, pe vremea aceea nu se știa ce se va întâmpla cu Regatul Unit. Rămâne, pleacă, se amână decizia. Uh, au uh, fost organizate până la urmă alegeri europene, europene în uh, Regatul Unit, chiar dacă inițial nu trebuia să se întâmple așa ceva. S-a organizat o campanie electorală în Regatul Unit, oareșcum diferită, una uh, concentrată pe participare, de altfel și dumneavoastră ați spus că prezența la vot în 2019 a fost una record în întreaga Uniunea Europeană, dar să știți că recordul a fost cu atât mai record în Regatul Unit. Nu știu dacă putem uh, trage învățăminte din experiența pe 2009, din 2019 pentru viitor. Oare pe viitor am putea organiza uh, campanii specifice pentru fiecare stat membru în parte? Uh, știu că în Regatul Unit se pornise de la permis, premisa că pericolul de uh, diseminarea unor informații false era mai mare decât uh, aiurea. Eu uh, personal consider că pericolul acesta există în toate statele membre ale Uniunii Europene și cred că trebuie să ținem cont de lucrul acesta. Bineînțeles, uh, politicienii trebuie să facă politică, nu uh, serviciul de comunicare a Parlamentului European, dar uh, serviciul de comunicare al Parlamentului European ar putea să atragă semnale de alarmă în ceea ce privește informațiile false care circulă în diversele state membre, astfel încât cetățenii să iau decizii bine fondate. Aș vrea să vă întreb tocmai de aceea dacă inițiativa din uh, Regatul Unit din 2019 n-ar putea fi aplicată și în alte state membre pe viitor. Pe ansamblu, vreau să, le, să vă mulțumesc pentru toate eforturile dumneavoastră. Acum ajung la anul 2020. Știu că situația este dificilă, dar mulțumită dumneavoastră, iată, lucrurile sunt mai puțin dificile decât ar fi putut uh, să fie. În 2019, în momentul în care am devenit membri ai Parlamentului European, uh, într-adevăr, uh, după cum spunea și colegul meu, am fost bine primiți. Mulți noi eurodeputați uh, au fost aleși în 2019, fiecare venise cu propriile cereri și necesități. ne-am confruntat cu una, o, probleme în ceea ce privește uh, recrutarea de asistenți. Secretarul nostru general cu siguranță s-a simțit uh, copleșit de, de solicitări și uh, procedurile au trebuit să fie accelerate. Uh, oare din această, această experiență a lui 2019 din lunile iunie, iulie, august, primele din noul mandat, n am putea trage deci învățăminte pentru uh, viitor. Asta pentru a-i putea permite secretarului general să se descurce mai bine, mai rapid și uh, pentru a le permite noilor eurodeputați să lucreze de asemenea mai rapid. Mulțumesc pentru tot în orice caz. encore une Daniel Freund wäre... Ar urma acum Daniel Freund. Interpreții își cer scuze, sunetul este imposibil. Domnule Freund, reactualizăm conexiunea dumneavoastră, sunetul nu este foarte bun. Puteți încerca din nou să vorbiți? Oh, ok. I refresh it. Thank you. Vielleicht nehmen wir doch ganz kurz Thomas Sedowski. Haideți să-i dăm domnului Ștecovski uh, cuvântul, un minut, și uh, să-i dăm cuvântul doamnei uh, Garcia Munoz. Mă auziți acum? Da, vă auzim foarte bine. One thing I've used uh, in the past uh, that I've talked about in the past is Am tot vorbit în, în trecut despre instrumentul de uh, publicare a întâlnirilor cu lobbyiștii. În momentul de față, 250 de eurodeputați uh, folosesc acest instrument. Putem face mai multe pentru a-i încuraja pe eurodeputați să-l folosească și am tot vorbit despre îmbunătățirea uh, interfeței acestui uh, instrument pe viitor. Uh, am tot purtat discuții cu președintele pe tema aceasta când, când ne putem aștepta la uh, soluții. Uh, a doua întrebare se referă la licitațiile cu un singur uh, ofertant. 1369 de astfel de licitații în 2019. Mi se pare că numărul este foarte mare, dacă, cu atât mai mult cu, cu cât uh, văd aici că era vorba despre uh, despre uh, catering, despre hoteluri, uh, nu e vorba despre sectoare foarte uh, foarte uh, de nișă, prin urmare, de ce doar o singură ofertă? Uh, a treia întrebare se referă la ușile, ușile turnante, principiul, principiul ușilor turnate, revolving doors. Uh, Uh, doar unul dintre eurodeputații care au părăsit Parlamentul European în 2019 a anunțat Parlamentul European în ceea ce privește uh, activitățile sale ulterioare expirării uh, mandatului. Vreau să, mă întreb, să vă întreb cum am putea comunica mai bine cu eurodeputații în care părăsesc Parlamentul European, cum le putem arăta că există obligația aceasta de a informa Parlamentul cu privire la activitățile care, pe care le întreprind după finalizarea uh, mandatului. Și de asemenea, vreau să vă întreb dacă cineva cere o, un ecuson de lobbyist, uh, verifici, verifică oare cineva dacă sunt respectate regulamentul de procedură, regulamentul personalului în ceea ce privește uh, notificarea către Parlament, deci în cazul în care respectiva persoană este un fost membru al, Euro, uh, al Parlamentului European. Și încă o întrebare legată de uh, energia curată, regenerabilă. Știm dacă energia regenerabilă folosită de către Parlament este uh, eoliană, solară sau, din potrivă, nucleară din, uh, furnizată de reactoarele cam dubioase din Belgia. Mulțumesc, domnule Freund. Să știți că nu mai avem tare mult timp la dispoziție. Dacă nu vă supărați, stimați colegi, nu vă mai dau cuvântul la Catch the Eye. Deci nu avem uh, timp uh, pentru că interpreții ne... Nu mai avem timp pentru că interpreții ne vor părăsi acum. Dar în cele, în cele ce urmează dau cuvântul uh, vicepreședintelui nostru, domnului Vele, domnului Gavin și domnului A, uh, Adam și domnului Casala. Dar mai întâi de toate vicepreședintele nostru. Okay, thank you. Thank you, Shara. Um, I, I take you. Mulțumesc. Doamnă președinte, Intervenția este fără imagine, de aceea nu se interpretează și în plus s-a depășit timpul prevăzut pentru interpretare, deci interpretarea se încheie aici. Bună seara!